30 de minute. Trecem acum mai departe la următorul subiect de pe ordinea noastră de zi și anume întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru Comisie în legătură cu ajutorul de stat regional. Autorul acestei întrebări este președinta uh, Comisiei pentru uh, Comisiei Regii, doamna Hübner. Toate pytania, także ja w imieniu comisiei. Eu sunt președinta Comisiei care a formulat această întrebare, deci vorbesc în numele Comisiei noastre. rezoluția de pe 17 ianuarie privind modernizarea ajutorului de stat, Parlamentul European a cerut să fie asociat la pregătirea propunerilor privind modernizarea ajutorului de stat. Și aici am să fiu subcintă. Cred că întrebarea este bine cunoscută de domnul comisar Almunia, mai ales. Am să concentrez pe aspectele îngrijitoare pentru noi, cei de aici din Parlament, mai ales când e vorba de activitatea comisiilor. Știți că se negociază în prezent cadrul de reglementare pentru 2014, politică regională. Vedem că o serie de dispoziții în aceste regulamente și-au pierdut motivația atunci când s-au introdus normele directoare pentru ajutorul de stat regional. Trebuie să existe această coerență între politica regională, stimularea creșterii, competitivitatea și regulile care reglementează ajutorul de stat. Ne îngrijorează aceste noi reguli și ne întrebăm dacă, într-adevăr, acum este momentul, din punct de vedere politic, economic și social, momentul să întreprindem o serie de măsuri care reduc gradul de acoperire, reducerea ajutorului de stat și intensitatea acesteia. Ne îngrijorează impactul restrictiv al noilor reguli privind investițiile și creșterea în regiuni care trec din categoriile mai puțin dezvoltate în categoriile mai dezvoltate. Rugăm Comisia să ia în calcul situația celor economii care au fost afectate grav de criza actuală. Fondurile oferite prin intermediul politicilor regionale sunt uneori principala sursă de investiții. Și e vorba aici de state în care răutățirea situației economice n-a fost reflectată în datele pe, pe perioada 2008-2010 folosite ca bază de eligibilitate pentru comisie. În acest context, o clauză de revizuire la jumătatea perioadei ar permite tocmai luarea în calcul acestor evoluții. Întrebarea mea suplimentară în acest punct de vedere este de ce nu a propus Comisia o dată fixă pentru această evaluare la jumătatea perioadei, ci lasă această opțiune deschisă deocamdată ne îngrijorează abordarea comisiei atunci când vorba diversitatea internă a regiunilor concentrarea și creșterea economică în principal este dictată de zonele metropolitane. Noi credem că niște mecanisme de tranziție ar fi mai binevenite. În contextul actual, pentru că în prezent uh, lucrăm uh, la cadrul de reglementare general, în acest context, deci este important a Comisia să continue dialogul cu Parlamentul pentru clarificarea de puncte relevante și pentru a reduce riscurile de efecte nedorite odată cu introducerea acestor norme directoare. De asemenea, aș dori să subliniez importanța unei cooperări strânse între toți comisarii, mai ales domnul Han și domnul Almunia, pentru că noi credem că această cooperare ne-ar putea permite într-adevăr să maximizăm potențialul politicilor regionale în contextul situației actuale, când Europa are nevoie disperată de creștere economică și de locuri de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Urăm bun venit domnului comisar Almunia și îi dăm cuvântul. Aveți cuvântul domnului numele Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și doamnei Hübner, o fostă colegă în uh, comisie. Vă mulțumesc pentru această dezbatere organizată astăzi în Parlamentul European. Nu vă mulțumesc pentru că a fost organizat atât de târziu, la ora 10 seara, dar vă mulțumesc pentru că ați uh, pus pe ordinea de zi această dezbatere. Eu oricum am răspuns întotdeauna cu bucurie invitațiilor dumneavoastră și știți foarte bine că și în Comisia de Dezvoltare Regională am participat la discutarea uh, orientărilor generale care guvernează ajutorul de stat regional la începutul lunii mai vom avea o dezbatere politică în uh, Colegiul Comisarilor. Am uh, discutat cu Comitetul Regiunilor, cu Comitetul Economic și Social, am avut uh, zeci de întâlniri multilaterale, bilaterale cu reprezentanți din regiuni, din statele membre, am participat la unele dezbateri organizate în parlamentele naționale și dacă doriți, înaintea adoptării acestor linii directoare, putem discuta și mai în detaliu cu comisia dumneavoastră despre, aceast, de, despre ele în săptămânile care urmează. Oricum, la fel cum facem întotdeauna cu inițiativele noastre, am transmis deja un prim proiect Parlamentului European și am cerut și Parlamentul European să participe la procesul de consultare publică, la fel cum am cerut-o și altor actori, însă pentru noi opinia Parlamentului European este mai importantă decât opinia altor actori. Și um, în urma acestor discuții am putut să îmbunătățim uh, proiectul uh, inițial și sunt convins că acest proiect va putea fi îmbunătățit și mai mult. După cum am spus, Doresc să prezint colegiului comisarului propunerea finală la începutul lunii iunie. Statele membre și regiunile au cerut comisiei să aibă suficient timp la dispoziție pentru a pune în aplicare aceste uh, linii directoare înaintea începutului anului viitor. Foarte mulți factori sunt importanți pentru a decide dacă aceste linii directoare vor putea intra în vigoare până la sfârșitul, până la începutul anului viitor, pentru dacă nu, atunci trebuie să avem o derogare pentru primele luni din anul 2014. Deci acest lucru depinde de foarte mulți factori, după cum ați spus. Dumneavoastră ați menționat importanța coerenței între liniile directoare regionale și politicile regionale, noul cadru al pentru noul cadru de reglementare al fondului de coeziune și a fondurilor structurale. Însă acest lucru nu înseamnă că hărțile pentru regiunile asist, asistate și criteriile trebuie să fie aceleași, pentru că uh, este vorba până la urmă de o compatibilitate între investițiile în anumite regiuni și acestea nu se suprapun în totalitate cu, cu fondurile structurale. Știți foarte bine că există similarități, dar și diferențe. Însă știți foarte bine că am discutat și cu colegul meu Han Serviciile noastre au comunicat mult din acest punct de vedere și raționamentul propunerii legate de ajutorul de stat regional și coerența cu politica de coeziune pe viitor sunt esențiale și vom încerca să garantăm această coerență și pe viitor. V-ați referit la două, trei uh, puncte despre care doresc și eu să vorbesc și acum. Uh, Acum, acoperirea populației. În propunerea inițială, rata de acoperire era redusă. În acest moment, populația totală acoperită de, de această propunere este de 45%. Plecasem de la o sumă de 42%. Am ajuns la acest procent de 45% și pentru că trebuie să ținem seama de situația specifică a unor state care se confruntă cu o criză economică profundă și mă gândesc la Grecia și Cipru, de exemplu, până la urmă s-ar putea să ajungem la o acoperire și mai mare în propunerea finală. Însă nu cred că acest lucru trebuie să reprezintă motiv de îngrijorare. Apoi, intensitatea ajutorului. Este adevărat că, cu excepția regiunilor cele mai sărace, propunem în celelalte regiuni o intensitate mm, redusă. De ce? Din două motive. În primul rând, ținând cont de de uh, întregul Uni- Uniunii Europene, disparitățile regionale totuși s-au redus. Acest lucru este un uh, succes al politicilor anterioare, al uh, ajutoarelor de stat regionale care au fost, de fapt, uh, niște investiții care au funcționat foarte bine. Și al doilea motiv, cred că este unul chiar mai important. Există diferențe tot mai mari din punctul de vedere al uh, capacității bugetare între statele membre. Dacă nu vom reduce intensitatea ajutorului de stat și dacă păstrăm același nivel de ajutor de stat decis înaintea crizei, în momentul în care capacitatea fiscală era mult mai egal distribuită între statele membre, atunci poate că în loc să contribuim la reducerea diversității între regiuni, vom crea un instrument care va duce la uh, mărirea diferențelor între, uh, regiuni, între regiunile europene, pentru că doar statele care au suficientă capacitate fiscală își vor putea permite să acorde ajutor de stat regional. Cred că acest argument este unul foarte valid și din experiența noastră am văzut că o parte a ajutorului uh, acordat în uh, trecut nu a avut de fapt un efect de uh, a stimula activitatea economică. Nu s-a dus la eforturi de investiții suplimentare în regiunile care se aflau sub media europeană din punctul de vedere al PIB-ului european, ci a fost vorba de fonduri care au ajuns la investitori care oricum ar fi investit uh, în același loc și ar fi investit aceleași fonduri până la urmă. Cred că trebuie să ținem seama, după cum am spus, de capacitățile bugetare diferite între statele membre în acest moment, situația care va fi, va fi una reală și în următoarea perioadă. Dumneavoastră v-ați referit acum și la revizuirea de la jumătatea perioadei și sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Cred că în mod special pentru această perioadă 2014-2020 avem nevoie de garantarea acestei revizuiri la, la mijlocul perioadei, tocmai pentru a înțelege consecințele crizei economice asupra uh, statelor membre europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii din numele grupurilor politice și, în mod excepțional, Dacă nu aveți uh, nimic de obiectat, dăm cuvântul domnului Vlașac. Un minut și jumătate. Moderniz... Mulțumesc. Domnul președinte, domnul comisar, domnule și domnilor, modernizarea regulilor uh, pentru ajutoarele de stat regionale, uh, din păcate, au loc atunci când politica de coeziune încă nu a fost uh, finalizată. Practic, ne expunem la tot felul de riscuri din acest uh, motiv. S-ar putea să ne confruntăm cu o povară administrativă sporită, cu birocrație sporită cu care vor trebui să se confrunte întreprinderile pentru a obține ajutor, dar până la urmă vorbim și de o povară administrativă suplimentară pentru state și regiuni, pentru că acestea vor trebui să aducă documente pentru a arăta uh, uh, cum vor putea aduce beneficii investițiile făcute. se va aplica uh, ultima hotărâre a Curții Europene de Justiție în cazul Leipzig-Holland, astfel încât uh, să trebuiască să se notifice posibilitatea de a genera venit uh, în legătură cu uh, anumite măsuri. Municipalitățile, um, regiunile, statele vor trebui să furnizeze aceste date. E clar că toate aceste procese consumă timp și că anumite proceduri nu vor mai putea fi anulate dacă apar întârzieri. În ceea ce privește condiționarea uh, ajutoarelor uh, de stat regionale, e bine, din perspectiva acestei hotărâri a curții, mă tem că uh, s-ar putea să asistăm la o creștere a poverii administrative uh, cu care statele nu sunt pregătite să se confrunte. Mulțumim, domnul Van Risterroy, acum. Comisar. Stimate domnule comisar, stimați colegi, Domnul comisar spunea că e târziu. Însă nu e prea târziu să facem îmbunătățiri binevenite și asta o recunoaște și domnia sa. Putem interveni. În Comisia Regii, domnul Vlasic a luat măsuri în direcția unui raport pe care urmează să-l votăm. Și asta mă duce la prima întrebare. Domnule directoare și directivele sunt uh, chestiuni în care Parlamentul nu intră în, legă, în calitate de colegislator, însă pe de altă parte e important să avem o abordare coerentă pentru societățile comerciale, pentru cetățeni, pentru autorități. Deci la Comisia Regii noi vom da un raport pe care vom vota în mai. Despre ce este vorba? Există cifre diferite, există diferiți ani folosiți care per de bază. Uneori apar diferențieri inutile între teritorii și regiuni. În anumite părți ale Europei, companiile mai mari cu peste 150 de locuitori sunt excluse. Vedem că alte sectoare intră în politica de coeziune în materie de cercetare și cercetare. E nevoie să implicăm toate aceste firme, pentru că aici e vorba de inovație. E nevoie de noi tehnologii. Apoi și firmele mici sunt o parte importantă a lanțului O să vedeți și raportul nostru, așteptăm să vedem cum veți reacționa la acesta și am să fiu foarte, foarte deschis. Și după ce încheiem raportul clasic o să vă invităm. Urmează doamna Morița Cleva. Uh, first of all, I think we are take... Vă mulțumesc. În primul rând, cred că Vom ține cont de. Vom da curs uh, invitației Comisiei de a participa la uh, întâlnirile uh, Comisiei Regii și acum voi continua în limba mea maternă. Cred că, într-adevăr, trebuie să modernizăm uh, regimul ajutoarelor de stat regional pentru că acest lucru va avea, uh, va avea beneficii pentru crearea de locuri de muncă. Pe și, însă pe mine mă îngrijorează anumite propuneri și aș dori să vă dau un exemplu. Slovenia de vest uh, are aproape jumătate din populația slovene și conform noilor reguli, această parte ar pierde accesul la ajutorul de stat peste noapte. Slovenia de vest este tratată ca Uh, făcând parte din uh, regiunile care au progresat foarte mult și au sărit peste anumite etape. Drept urmare, se depinde foarte mult de ajutoarele de, de stat în această regiune, pentru că în ultimii șapte ani au fost create mai mult de 150.000 de locuri de muncă prin uh, intermediul ajutorului de stat. Drept urmare, cred că trebuie să ne asigurăm că există o sinergie între politica de coeziune și ajutorul de stat. Sloveniei i s-a garantat deja o plasă de siguranță în cadrul politicii de coeziune și cred că Comisia trebuie să se asigure că acest lucru va continua și în următorii șapte ani. Mulțumesc, domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să îi mulțumesc uh, domnului vicepreședinte pentru că a venit uh, alături în această seară pentru a discuta acest subiect uh, atât de important care vizează orientările pentru ajutorul de stat pentru perioada 2014-2020. Vicepreședintele știe bine care e părerea mea în legătură cu acest subiect. M-am întâlnit cu dânsul anterior am discutat chestiuni importante și pot să spun că în Irlanda uh, acoperirea populației nu este suficientă și în acest context nimeni nu a menționat uh, Spania sau uh, Portugalia. E de datoria mea însă să menționez propriul meu stat. O reducere însemna că regiunile cu rate înalte ale șomajului și care se confruntă cu uh, provocări din perspectiva dezvoltării vor fi lipsite de un instrument absolut esențial, după părerea mea. Și perspectiva de a respinge accesul uh, întreprinderilor mari sau regiunilor mari uh, ar însemna pentru uh, Irlanda că regiuni foarte vaste din țara mea vor fi lipsite de acest instrument. Eu m-am exprimat în legătură cu acest fapt și acum câțiva ani. Uh, trebuie să ne gândim și la uh, problemele regionale cu care se confruntă anumite zone, de exemplu faptul că sunt uh, teritorii îndepărtate și așa mai departe. Aceste regiuni periferice trebuie să fie analizate separat pentru a putea avea acces la ajutor de stat. Sunt companii mari care pot să angajeze mai mult de 250 de persoane, însă în acest uh, caz Comisia uh, a spus uh, că va lua în considerare doar condițiile specifice, energia, inovația, cercetarea și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că uh, vor fi luate în considerare toate regiunile care ar putea fi dezavantajate. În cele din urmă, uh, dezvoltarea trebuie să vizeze uh, creșterea și uh, extinderea. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, iar acum dăm cuvântul doamnei Schröter. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Noi, Verzi, cred că suntem singurul grup politic care sprijină Comisia de, în, uh, în prevederea unor uh, măsuri mai, tri, mai stricte, cu excepția IMM-urilor, pentru că în momentul în care suntem mai generoși cu ajutoarele de stat, mai ales pentru întreprinderi competitive, atunci am deschide, uh, am face o invitație uh, întreprinderilor să se mută dintr-o regiune în uh, alta. Dacă o regiune oferă ajutoare de stat mai generoase, va atrage întreprinderi care vor lăsa, vor vor uita anumite locuri de muncă în regiunea din care pleacă și acest lucru uh, duce la subminarea situației economice. Și societățile, întreprind, societățile economice pur și simplu s-ar muta dintr-un stat în altul. Și vă aduc aminte ce s-a întâmplat cu Nokia. În ciuda unor profituri imense în 2007, a închis fabrica din Bochum. Fabrica respectivă fusese uh, instituită cu subvenții de stat. Producția a fost mutată cu ajutoare de stat din partea României în România după trei ani de zile și fabrica de acolo a fost închisă și s a mutat în uh, China și până la urmă am, uh, Uniunea Europeană a trebuit să mobilizeze și Fondul European de Ajustare la uh, Globalizare pentru a face față uh, problemelor cauzate de, de această societate de Nokia. Cred că ar trebui să impunem niște măsuri mai stricte pentru ajutorul de stat, să se respecte o perioadă de minim 10 ani și sper, domnule comisar, că ne veți da un răspuns pozitiv din acest punct de vedere. Thank you very much. Vă mulțumesc. Uh, vi se adresează o întrebare, dacă sunteți uh, de acord. Domnul Van Nistelrooy. Sunt puțin surprins de aceste remarci uh, referitoare la marile întreprinderi. Dumneavoastră v-ați referit la o posibilă soluție. Trebuie să impunem niște condiții uh, concrete de uh, mutarea sediului un, unei uh, întreprinderi pentru că nu, nu trebuie să um, facem această diferențiere între întreprinderi de mari dimensiuni și de mici dimensiuni, pentru că aceste două tipuri de întreprinderi pot contribui foarte bine pentru a inova, de exemplu. Da, nu, nu consider că întreprinderile de mari dimensiuni au nevoie de ajutor de stat, pentru că dacă li se acordă un asemenea ajutor de stat, ele pur și simplu se vor muta dintr-un loc în, cel, în celălalt, așa cum ne demonstrează și cazul Nokia. Drept urmare, avem nevoie de două lucruri. Pe de o parte, trebuie să uh, exceptăm marile întreprinderi de la uh, posibilitatea de a primi ajutor de stat, așa cum propune Comisia și cum suntem noi de acord verzi. Pe de altă parte, pentru regiunile Uh, în care se prevede ajutor de stat pentru marile întreprinderi să există această perioadă de 10 ani. Mulțumesc, domnul Omarje. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, marile directe ale acestei reforme sunt cunoscute și dau naștere uh, unui număr mare de întrebări. Uh, mi se pare că lucrurile nu sunt acceptabile, mai ales pentru regiunile ultraperiferice, care uh, vor fi cel puțin triplu sancționate. Mai întâi, uh, prin scăderea ajutorului oferit regiunilor eligibile la nivel european, apoi printr-o lipsa unui bonus de 10-20% se pare că Comisia uh, nu ia în considerare anumite măsuri care se impun în timpuri de uh, uh dificultăți uh, economice. Apoi vor fi sancționate pentru că s-ar putea uh, ca nu toate întreprinderile să aibă acces la aceste fonduri. Prin urmare, am ajuns la un acord în dialogul tripartit asupra FEDER și uh, acolo n-am înțeles că Comisia uh, Uh, va interveni în cadrul acestui regulament. Va trebui să asigurăm însă o coerență între diversele acte legislative, diversele regulamente. Domnule Almune, aș dori oricum să salut prezența dumneavoastră în această seară în cadrul acestei dezbate. Prezența dumneavoastră uh, demonstrează cu mai multă claritate uh, o consolidare a obiectivelor politicii concurențiale în detrimentul celor care vizează politica de coeziune din acest regulament, însă oricum vă primim în rândul nostru cu mare plăcere. O vom face și în cadrul comisiei pentru a mai discuta aceste aspecte. Mulțumim foarte mult, trecem acum la alți uh, vorbitori, vorbitor meu propriu, domnul Țeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi uh, colegi. Pe lângă fondurile structurale, ajutorul de stat uh, reprezintă un instrument foarte important pentru regiuni, pentru că ele uh, ajută la depășirea dificultăților din, din uh, regiunile respective. Tocmai de aceea este foarte, foarte bine să se creeze această legătură între ajutoarele de stat și politica de coeziune. În acest moment în care situația economică este atât de diferită între statele membre, ajutoarele de stat sunt foarte importante și uh, Tocmai de aceea trebuie să salutăm uh, propunerile legate de niște condiții mai stricte. Este foarte bine că întreprinderile care primesc ajutoare de stat sunt obligate să păstreze activitatea în uh, locul uh, respectiv și vă asigur, domnule Schroeder, că această prevedere există deja, însă din uh, punctul de vedere al regiunilor uh, periferice, uh, lucrurile sunt mai puțin benefice pentru acestea. Reducerea reducerea ajutoarelor de stat pentru întreprinderile cu doar 250 de angajați sau cifră de afaceri de 50 de milioane de euro este prea restrictivă pentru că, de exemplu, ar fi excluse foarte multe întreprinderi din uh, estul uh, Germaniei. Cred că până la urmă uh, birocrația este sporită prea mult și condițiile impuse ar fi foarte greu de îndeplinit de întreprinderile mici și mijlocii. Sper că până la urmă Comisia va ține cont de propunerea făcută de Parlamentul European și doresc să mulțumesc domnului comisar pentru că a spus că va veni la comisia noastră. Vă mulțumesc, domnule Zeller. Acceptați o întrebare din partea doamnei Schröter, Vă rog. Vă mulțumesc. Domnule coleg Zeller, eu aș dori să știu dacă și grupul uh, dumneavoastră politic este de acord ca această perioadă de 5 ani să fie extinsă la o perioadă de 10 ani la fel cum uh, se întâmplă și cu fondurile de coeziune, pentru a asigura o coerență cu acestea. Da, eu nu sunt purtătorul de cuvânt al grupului nostru politic, eu vorbesc în nume, nume personal și eu consider că ar fi bine să avem această perioadă de 10 ani. Vă mulțumesc. Are acum un minut la dispoziție doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule comisar, de această propunere a Comisiei va depinde uh, în ce regiuni se va ajunge la ajutor de stat care să ducă la investiții. Cred că propunerea Comisiei, în comparație cu alte state membre, va duce la reduceri masive în Austria, până, o reducere de până la 50% în comparație cu situația actuală. Și în plus, uh, întreprinderile mari, uh, dimensiuni nu ar mai putea fi asistate. Pentru landul din care vin eu, propunerile făcute de Comisie ar uh, însemna o reducere majoră, tocmai de aceea nu sunt nu sunt de acord cu această propunere. Considerăm că ar trebui să fie sprijinită mai mult uh, să fie, sprijin, să fie sprijinită mai mult infrastructurile slabe din uh, Austria inferioară, însă acest lucru trebuie să fie valabil nu doar pentru landul din care provin eu, ci și pentru celelalte regiuni care sunt afectate de această propunere. Cred că acest prag de 250 de angajați nu este unul uh, re, uh, realist stabilit. And now, Mr. Teurer. Domnul Toiler are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Almunia. Pentru un liberal este foarte clar că competitivitatea unei regiuni trebuie să fie consolidată, însă ajutoarele de stat trebuie concepute într-un uh, mod încât să nu afecteze competitivitatea și concurența. Tocmai de aceea este foarte important că propunerea dumneavoastră respectă concurența. Din păcate, propunerea dumneavoastră este prea în alb și în negru. Noi considerăm că trebuie să ținem seama de caracteristicile speciale ale regiunilor de graniță, cele amintite de colegul nostru Țeler. Apoi, definiția marilor întreprinderi cred că ar trebui să fie mai flexibilă și salutăm uh, faptul că ne-ați spus că veți fi Uh, dispus să măriți acest uh, procent al acoperirii populației de la 42% la 45%. Dacă vom avea aceste completări și, uh, și această flexibilitate superioară, vom fi de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Deli. Domnule comisar, problema ajutorilor de stat regionale este decisivă, mai ales în această perioadă de uh, criză în care trebuie să facem tot posibil pentru a lupta cu șomajul și pentru a relaxa economia. Linile directoare ale Comisiei uh, nu țin cont în suficientă măsură de categoriile de regiuni. Uh, s-a vorbit despre regiunile ultraperiferice, dar de asemenea și despre regiunile aflate în tranziție în, în politica de uh, coeziune. A trebuit să ne gândim uh, de unde excludem aceste uh, ajutoare de la marile întreprinderi, pentru că uh, în uh, perioada de criză obiectivul nostru este clar, trebuie să susținem IMM-urile inovatoare și economiile locale. Da, ne dorim ca uh, ideea de a apăra această clauză, clauza antidelocalizare, uh, este uh, una dintre dorințele noastre așadar. Uh, n-ar trebui să uh, își închidă porțile aceste întreprinderi în uh, următorii 10 ani după primirea uh, ajutoarelor. Astăzi, o întreprindere beneficiară poate să delocalizeze uh, fără să ramburseze ajutoarele primite uh, și mai mult decât atât să ceară ajutoare suplimentare din uh, Fondul European de Ajustare la uh, Globalizare atunci când se închid uh, fabricile. Până la urmă trebuie să ne gândim la cetățeni. Europa are o misiune. Această misiune este uh, cea a coeziunii sociale și teritoriale. Trebuie să gândim din perspectivă globală, să acționăm la nivel local și aceasta este practic responsabilitatea pe care o avem și noi în acest hemiciclu. Mulțumim foarte mult, m-am uitat și la timp, spune domnul președinte. Acum două minute pentru doamna Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați uh, colegi. Logica Comisiei în legătură cu această reformă ajutorilor regionale este una simplă. Creditele publice sunt rare, prin urmare banii contribuabilor trebuie să fie bine utilizați, iar ajutoarele pentru întreprinderi trebuie să fie reduse și bine țintite. Cred că ar trebui să avem o abordare însă diferită, una mai liberală, pentru că textul propus nu răspunde nevoilor reale ale întreprinderilor și cetățenilor. În multe state membre, criza economică a fragilizat într-o manieră alarmantă uh, Uh, industria și IMM-urile. Ajutoarele publice sunt mai mult decât necesare pentru a uh, face față acestei probleme și pentru a nu uh, sensibiliza și mai mult aceste sectoare. N-ar trebui să ne gândim doar la regiune bogate aici, ci la cele care suferă de un handicap, regiunile frontaliere, regiunile de munte, regiunile rurale, regiunile ultraperiferice. Trebuie să însoțim dezvoltarea economică a acestor teritorii. Apoi, politica regională și ajutoarele de stat trebuie să meargă împreună, nu să se contrazică. Uh, trebuie să acționăm puternic pentru a crea o categorie uh, intermediară a regiunilor aflate în tranziție economică pentru a putea uh, asigura accesul la fonduri structurale a acestor regiuni. Aceste regiuni în tranziție sunt regiuni care nu coincid cu cele care se află într-o situație favorizată. Apoi, în ceea ce privește marile întreprinderi care au mai mari, au mai mulți angajați decât uh, 250, e bine, și acestea ar putea să fie eligibile. Uh, criza ne-a demonstrat uh, că uh, reconversia uh, este absolut necesară, iar acest lucru nu este posibil în acest moment. Pe de altă parte, aceste fonduri nu pot să favorizeze delocalizarea. Uh, imaginea Uniunii Europene uh, suferă de pe urma fenomenelor de uh, dumping. Uh, iar ajutorul trebuie uh, însoțit de obligație de a angaji, angaja uh, în teritoriul regiunii vizate. Dacă există dificultăți, trebuie investit uh, în competitivitatea regiunilor, pentru că aceasta este o cheie a relansării economice. Mulțumim foarte mult. Acum, doamna Miranda. Un minut și jumătate. Eh- Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Almunia. Suntem deosebit de recunoscători că ați venit astăzi alături de noi în plenară pentru a ne explica aceste noi reguli. Negocierile sunt deschise, deci încă se pot face, pot face modificări la politica de coeziune. Politica de coeziune este mai importantă acum decât a fost în trecut, pentru că, iată, în prezent ne cuvântăm cu o criză economică și socială. Fără îndoială, în grupul nostru ne îngrijorează foarte mult uh, limitarea asistenței acordată firmelor cu mai puțin de 150 de, angaja, 250 de angajați sau cu un venit de sub 250 de milioane de euro. 90% din firmele din Europa sunt IMM-uri cu mai puțin de 50 de angajați. De asemenea, ne îngrijorează această dimensiune transfrontalieră și ideea tratamentului egal Din cauza acestor limitări și din azva altor chestiuni, cum ar fi delocalizarea, cum s-a putut constata în Galicia, avem, iată, îngrijorări serioase. Știți că sunt zone care, teoretic, sunt bogate, dar în termeni concret sunt sărace, sărace, pentru că, iată, tinerii pleacă de acolo și șomajul este foarte ridicat, o situație care se aplică Spaniei. De aceea trebuie să ne asigurăm că efectul statistic ia în calcul aceste regiuni care par bogate, dar nu sunt. Urmează domnul Olbricht. Domnule președinte, cred că principala problemă aici este complementaritatea politicilor europene. Prin urmare, coerența tuturor măsurilor menite a oferi diferite forme de sprijin diferitor destinatari. Când Parlamentul European negociază aceste reguli prin politica de coeziune, nu este foarte important pentru noi dacă negociem cu un anumit directorat, ci că negociem cu Comisia Europeană. A negocia cu Comisia înseamnă că există o coeziune internă și că există o abordare unitară la nivelul comisarilor și a directoratelor generale. Suntem pe cale să încheiem negocierile privind fondurile de politică regională. După o serie de discuții împreună cu Consiliu, am ajuns la concluzia că trebuie să se acorde sprijin, mai ales acolo unde vorbă de inovare și de cooperare între firmele mai mari și cele mai mici. Ideea este aceea de a asigura coerența abordărilor. Dacă noi considerăm că un lucru este, o politică este binevenită într-o parte și mai puțin binevenită în alta, atunci, sigur, dacă nu permitem această flexibilitate, să apară discrepanțe.

Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Texeira. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea uh, de noi reguli pentru ajutorul de stat uh, regional, dacă va fi adoptată, cred că va duce la dificultăți, în special pentru Madeira activitățile financiare, activ, activitățile de asigurare ar fi uh, afectate de această propunere. Există niște prevederi mai stricte care ar duce la dificultăți mari pentru, pentru aceste întreprinderi. Desigur, nu putem să ignorăm propunerea de anul trecut a, a Comisiei, unde se spunea că uh, reglementarea ajutoarelor de stat uh, regional va ține seama de uh, situația specifică a regiunilor ultraperiferice. Însă nu putem să vedem că aceste regiuni ultraperiferice se bucură de un tratament special. Știm foarte bine care sunt nevoile acestor regiuni și cred că trebuie să ne ocupăm de aceste nevoi să, costurile suplimentare presupuse de, acest, de uh, activitatea în această regiuni, cred că ar fi uh, suficientă pentru a justifica un ajutor de stat. După cum am spus, în Madeira vor, uh, vor fi efecte negative în urma acestor noi reguli și Cred că nu putem să acceptăm această propunere. Mulțumesc. Are, are acum cuvântul domnul uh, Weber. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să mă refer la o temă subliniată deja de câțiva colegi. Este vorba problem, de problema regiunilor de graniță între statele membre, uh, între statele membre care nu vor mai avea regiuni de, de sprijin pe viitor. Uh, acest lucru, această situație se regăsește mai ales în estul Europei. Cred că vom ajunge la o diferență între 25 și 30% între regiuni care sunt de fapt vecine și uh, este clar că vom avea, vom fi martorii unui uh, transfer până la urmă în aceste regiuni. Deci trebuie să ne asigurăm, domnule comisar, că nu există o diferență de mai mare de 15% între asemenea regiuni și să garantăm un asemenea plafon de sprijin. Și aș dori să subliniez faptul că aceste regiuni sunt uh, regiunile care sprijină în acest moment Europa, pentru că reunificarea Europei nu este decisă în, la Berlin sau, în, sau la Viena, ci în aceste regiuni, unde există, din păcate, diferențe atât de mari. Nu trebuie să le impunem poveri suplimentare prin uh, ajutoare de stat atât de diferite și vă rog să țineți seama de acest lucru, domnule comisar. Vă mulțumesc, domnule Weber. Uh, vi se adresează o întrebare sau nu? Nu. Nu am înțeles bine intenția. Trecem atunci la procedura intervențiilor spontane și începem cu domnul Banchi. Dziękuję, panie prezident. Magyarország számára is kiemelkedő jelentőségű lesz a... Pentru Ungaria, noile reguli referitoare la politica de coeziune 2014-2020 sunt foarte importante. Cele șase regiuni din Ungaria vor face și în noua perioadă de, de programare uh, parte din categoria A. Noi sperăm totuși ca până în anul 2020, mulțumită politicii de coeziune și mulțumită măsurilor luate de guvernul maghiar, ca situația din această regiune să se, îmbunăt- să se îmbunătățească. Cred că și propunerea Comisiei trebuie să fie, să fie îmbunătățită, pentru că, din punctul de vedere al Ungariei, regiunea centrală este o, este o problemă. Această

sfârșitul acestui an, guvernul dorește să realizeze reforma administrativă și să spună că datele statistice actuale nu sunt uh, suficient de eficiente. Eu mă îndoiesc că că regiunile care au fost stabilite într-un mod incompetent în uh, trecut, că vor fi acum reformate și că acest lucru va ajuta la uh, sporirea ratei de absorție a fondurilor europene. Cred că trebuie să lucrăm în general într-un mod mai eficient și restructurarea Uh, administrativă a unui stat trebuie să fie una eficientă și cred că din acest punct de vedere am avea nevoie și de opinia Comisiei Europene, pentru că nu cred că în momentul în care definim regiunile, relevant este uh, servirea intereselor locale ale politicienilor. Pentru că

Domnule președinte, domnule comisar, din uh, păcate un minut nu a fost uh, suficient pentru a-mi exprima uh, toate cele pe care doream să le spun. S-a spus că avem nevoie de o plafonare a acestui ajutor la 15%. Cred că nu ar trebui să uitați de acest procent, domnule comisar, în urma dezbaterii din această seară. Vă mulțumesc. A venit momentul să încheiem această dezbatere și uh, dau cuvântul domnului comisar Armunia pentru a face acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, le mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European care au intervenit în această dezbatere. Foarte multe idei, foarte multe comentarii, foarte multe sugestii s-au făcut aici. Probabil nu o să pot răspunde la toate chestiunile pe care le-ați ridicat dumneavoastră, însă foarte rapid dați-mi voie să mă refer la o serie dintre ele măcar. Simplificarea. Aceste norme directoare privind modernizarea strategiei de acordare a ajutorului de stat, sunt men- toate aceste norme sunt menite să reducă birocrația și să simplifice lucrurile. Însă, în același timp, noi o să analizăm situația de la caz la caz, o să fim mai stricți, o să vedem care este efectul stimulativ, o să vedem de ce se înregistrează eșecuri, să ne uităm la proporționalitatea între ajutorul acordat și prioritățile de la fața locului. și cred că o să ajungem cu toții la un acord pe marginea acestor aspecte. Sigur, o să fac o plăcere să discut cu comisiile de resort toate aceste chestiuni. Doamna Clevar s-a referit la chestiunea Sloveniei. Am discutat-o cu autoritățile din Slovenia și nu vă îngrijorați, situația se va remedia. Chestiunea firmelor mari a fost și rămâne una din chestiunile pe care le discutăm în prezent. În proiectul inițial, firmele din regiunile A, sub 75% din PIB-ul mediu european, ne-am considerat în propunerea inițială că firmele mari din uh, regiunile C cu peste 75% medie PIB, primesc ajutor dacă respectă cerințele sectoriale, cercetare, dezvoltare, în materie de energie și mediu, în materie de broadband, capital de risc și așa mai departe. Pentru că aceste investiții se fac în regiuni asistate, probabil o să putem include un element suplimentar pe intensitate sporită. Uh, continui să primesc comentarii și am și spus unor interlocutori în negocieri că avem în vedere posibilitatea de a deschide porțile unor investitori, unor mari firme care investesc în regiunile C și care nu pot să fie incluse în aceste norme sectoriale atâta timp cât există externalități clare pozitive din cauza investițiilor în aceste regiuni anume cântărim diferite opțiuni. Una este să declarăm compatibil investiția dacă este investiție de la zero, dacă efectele sunt reale, sunt mai multe posibilități. Discutăm această chestiune care este într-adevăr deosebit de importantă. Sunt de acord cu dumneavoastră, cu cei care s-au referit la IMM-uri. Pentru că beneficiarii reali a acestui ajutor, adevăratul efect stimulativ se leagă de sectorul IMM-urilor Asta mai ales când e vorba de noi IMM-uri. O astfel de nouă inițiativă începe mică și dacă are succes, crește. Asta continuă să fie poziția mea. Nu exclud o deschidere în tratarea marilor firme cu criterii foarte stricte, dar, încă o dată, repet, cred că noi creăm un cadru sau îl aducem la zi, cel puțin, tocmai pentru că vrem să încurajăm IMM-urile și mici întreprinzători, pe aceia care creează noi locuri de muncă, noi activități și nu pe cei care transferă un centru de producție dintr-o parte în Europa în cealaltă. De aceea iau notă de comentariile dumneavoastră referitoare la posibila extindere de la 5 la 10 ani a imposibilității de relocalizare pentru o companie care beneficiază de ajutor de stat. Sigur, dacă ele dau, dacă această firmă dă înapoi banii primiți, se poate muta unde vrea. Însă chestiunea urmează să mai discutăm. Nu știu ce v-ați referit la tratamentul discriminator aplicat regiunilor periferice. Regiunile periferice sunt tratate foarte bine în acest cadru și nu văd în noul text propus nici o niciun pas înapoi. În, în raport cu tratamentul propus pentru aceste regiuni periferice. Din potrivă, se văd îmbunătățiri, dar absolut nicio deteriorare a tratamentului aplicat acestor regiuni. Regiunile frontaliere, și doar la acestea am să mă mai refer acum, uh, Tratarea regiunilor frontaliere în statele membre puternic industrializate, care sunt la frontiera cu o regiune dintr-un alt stat membru cu schimburi de mare intensitate. Această regulă a deficitului maxim de 15% se regăsește în propunerea noastră, 15%. Credeți-mă, știu bine ce am pus în textul respectiv. Dacă vreți să creștem acest uh, prag, am să spun nu. 15% apare în propunerea noastră și probabil în cazul regiunilor dumneavoastră sau în cazul unor alte regiuni de frontieră, cifra reală, din cauza modificărilor în materie de intensitate a ajutorului, o să fie mai mică, cu un caveat. Asta înseamnă că autoritățile din statul membru vor include această regiune de frontieră pe harta naționată, națională. Au, au marjă de manevră, însă eu cred în principiul subsidiarității. Nu cred că un director general sau un comisar din Bruxelles trebuie să decidă totul. Când e vorba de regiunile sau de subregiunile noastre. Germania, în Austria, oriunde altundeva, autoritățile de acolo decid și în conformitate cu regulile actuale, nouă state membre care s-au prelevat de această posibilitate atunci când și-au uh, întocmit harta națională, au inclus și niște zone frontaliere tocmai pentru a reduce această cifră, această proporție, 15%. Autoritățile federale, în Germania și Austria, decid asta, dacă decid, că diferența maximă să fie de 15%, atâta va fi. În anumite cazuri ar putea fi mai mică. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Și cu aceasta închid dezbaterea. Ultima comunicare în poloneză. Următoarea ședință mâine, miercuri, 17 aprilie de la 9 și apoi de la 3 după amiaza. Ordine